reprezintă o prioritate pentru noi, pentru a proteja bugetele noastre naționale, mai ales în, aceste, în această perioadă în care ne confruntăm cu austeritate. Mulțumesc, aici se încheie explicațiile de vot la raportul Martin. Stimați colegi, după cum v-am mai spus, ă, explicațiile de vot la raportul Butikofer nu vor mai putea fi ă, organizate acum, deoarece uh, sala trebuie să fie pregătită pentru sesiunea de la ora 3 și deci explicațiile de vot vor avea loc mâine, se ridică ședința.